totuși cele necesare pentru a-l informa pe colegul meu responsabil de politicile sociale cu privire la opinia dumneavoastră în acest domeniu. Mulțumesc, domnule comisar. Am primit trei moțiuni de rezoluție. Este vorba de una comună prezentată de socialiști și democrați și liberali împreună cu GUE, cealaltă a PPE și cea de-a treia de la ECR, conservatorii și reformiștii europeni. Aceste rezoluții se leagă de dezbaterea actuală. Dezbaterea se încheie aici și vom vota mâine. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei referitoare la summitul mondial al FAO privind securitatea alimentară. și eradicarea foametei în lume. Și uh, vom începe cu declarația Comisiei. Dau cuvântul domnului comisar, vă rog. Thank you, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, săptămâna trecută la Roma a avut loc acest summit FAO, unul dintre cele mai importante evenimente de acest tip în, uh, în Madrid, în Aquilia, în, uh, uh, în alte orașe s-au reunit liderii mondiali pentru a discuta această problemă. S-a arătat că nu facem față astăzi problemei foametei în lume. Mai mult de un miliard de persoane în lume astăzi nu uh, au aportul caloric, uh, caloric necesar zilnic. În multe țări în curs de dezvoltare acest lucru se combină cu problema uh, schimbărilor climatice, ceea ce face că țările nu pot să asigure siguranța alimentară cetățenilor. Uh, în ultimele luni însă s-au făcut progrese și trebuie să continuăm pentru că această problemă a în lume și a siguranței alimentare a devenit una într-adevăr de actualitate. Și acum trebuie să facem ceva într-adevăr. Noi considerăm că evenimentul a fost important din trei, important, din trei motive. În primul rând, e vorba de realizarea obiectivelor mileniului de a înjunătăți uh, numărul celor care suferă de foame până în 2050. Trebuie să continuăm pe acest uh, drum în special în țările și regiunile unde progresele au lăsat de dorit. În al doilea rând, promisiunea de a îmbunătăți coordonarea liderilor mondiali privind uh, siguranța alimentară la nivel internațional care să devină o componentă centrală a parteneriatului uh, mondial pentru agricultură. Și Comisia Europeană a încurajat aceste reforme și a finanțat proiecte. Pentru mine este un pas foarte important care va duce la un adevărat sistem de siguranță alimentară la nivel internațional prin incorporarea uh, sfaturilor uh, experților, experților, prin implicarea ONG-urilor și a sectorului uh, guvernamental. Toate acestea sunt importante pentru a face, uh, avea un sistem cu adevărat uh, funcțional. În primul rând, este vorba de uh, modificarea finanțării actuale a uh, programelor alimentare la nivel internațional. Dacă dorim să ajungem la aceste obiective ale mileniului, trebuie ca ajutorul uh, internațional pentru dezvoltare să crească, în special din partea celor țări care s-au angajat să ofere 0,7% din PIB um, pentru acest gen de cheltuieli. În sfârșit, declarația finală nu conține uh, uh elemente uh, cantitative uh, clare privind uh, ajutorul internațional pentru dezvoltare, însă s-au făcut o serie de angajamente, în special la summitul de la Aquila. Și acum trebuie ca ele să fie într-adevăr uh, implementate. Comisia a mobilizat un miliard de euro pentru perioada 2001-2011. Avem nevoie de uh, acest gen de eforturi și în continuare și pentru ca să ne ținem de cuvânt, ne, avem nevoie de un sistem cu adevărat global de astfel de angajamente de finanțare. Ne trebuie indicatori uh, și indicatori de performanță și de raportare care să ne ajute să vedem cum evoluăm. Chiar și angajamentele cele mai substanțiale ale donatorilor vor fi inutile dacă țările uh, nu vor traduce aceste fonduri în adevărate politici uh, în domeniul agricol și alimentar. În ceea ce privește siguranța alimentară, trebuie să fim foarte atenți și să uh, distingem siguranța alimentară de suveranitatea alimentară și autosuficiența alimentară. Sunt lucruri diferite. Sunt țări în care oamenii au acces la, uh, la alimentație, dar nu uh, așa cum trebuie sau nu în mod continuu. Este vorba de sărăcie. Prin uh, asigurarea unor, uh, um, unui nivel de trai uh, bun, acest lucru se poate rezolva. Apoi, Trebuie să vedem și cum reacționează piețele și ce mecanisme de ajustare putem să aducem și noi. În concluzie, uh, se vor face pași substanțial în uh, continuare. Este vorba de o problemă foarte complexă, cu multe fațete, e nevoie de o abordare holistică. Iată de ce Uniunea Europeană a făcut multe uh, progrese în ultimii zece ani și va continua și în viitor pentru a ajuta procesul de dezvoltare internațională. În ceea ce privește politica agricolă comună, uh, aici s-au uh, redus exporturile și mm, subvențiile pentru agricultorii europeni ca parte a efortului de a echilibra uh, sistemul internațional și pentru a asigura un acces pe piețele noastre a țăranilor, producătorilor din țările terțe. Noi, bineînțeles că în uh, țările din uh, Asia Pacific Caraibe înțelegem care sunt uh, problemele și trebuie să îi susținem. E vorba deci de coerența politicilor de dezvoltare care să asigure până la urmă siguranța alimentară în aceste țări. Noi facem ceva, trebuie să facă și alte țări același lucru și la summitul FAO s-a subliniat că dacă vrem să înjumătățim numărul celor care suferă de foame până în 2015, trebuie să intensificăm și investițiile private în agricultură și să îmbunătățim guvernanța, o bună guvernanță sectorul agricol. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum dau cuvântul vorbitorilor uh, din grupul politice, domnul Des, două minute. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Pentru noi Parlamentul European este important să ne ocupăm intens de problema foametei în lume. Nu putem accepta fără comentariu faptul că numărul oamenilor care suferă de foame și printre care se află mulți copii crește. Am fost ales în Parlamentul European cu 20 de ani în urmă și mi-amintesc foarte bine că existau organizații internaționale, Banca Mondială, FAO, ONU, eh, Organizația Mondială a Comerțului, care au eh, publicat declarații de intenție că în următorii 20 de ani foametea eh, pe planetă să fie redusă la jumătate. Ce s-a întâmplat? Foametea nu a fost eradicată din potrivă, numărul celor care flămânzesc a crescut. Cauza, cauzele sunt foarte diferite. Există țări în care uh, guverne incapabile uh, transformă țara care a fost un grânar, cum este Zimbabwe, într-o zonă de foamete. E bine, uh, noi nu facem decât să uh, privim și să tăcem dar avem și noi o vină. Dezbatem timp de săptămâni, dezbatem despre cum va arăta clima peste 100 de ani, dar nu ne interesează oamenii care uh, mor de foame astăzi. Pe ei uh, nu îi uh, interesează cum va arăta clima pe planetă peste 100 de ani eu nu pledez să neglijăm aspectele legate de viitor, dar este o chestiune de umanitate să ne orientăm astăzi în primul rând spre cei care suferă de foame. Deci, uh, mie mi se pare că este total ne credibil să spunem că până în 2015 vom reuși să reducem uh, la jumătate numărul celor care suferă de foame. Noi uh, transportăm în toate colțurile din lume arme, dar nu suntem în stare să transportăm alimente. Mi se pare că omenirea registrează un eșec uh, deplorabil în acest sens. Mulțumesc uh, domnului Des. Din partea grupului S și D, domnul Capulas Santos pentru două minute. Domnule președinte, domnule representante da Comissão, domnule e Stimate doamne, stimați domni deputați, cifrele vorbesc de la sine. Și noi uh, repetăm acest lucru. Aceste cifre sunt atât de dramatice încât aproape că este obscen să le menționezi. Pentru că există atâția oameni care nu se pot bucura de dreptul la viață datorită uh, situației precare în care trăiesc datorită foametei. Combaterea foametei ar trebui să fie prima prioritate a oricărui uh, politician. Toate resursele ar trebui să fie mobilizate în acest sens. Din păcate, um, noi știm cu toții că resursele uh, sunt limitate, mai ales resursele financiare. Deci problema există. Noi Trebuie însă să încercăm să cădem de acord pentru ca să utilizăm resursele financiare mai eficient pe plan regional și pe plan mondial. Grupul meu socialist al grupul meu politic al socialiștilor și democraților doresc să susțină orice proiect care poate să contribuie la rezolvarea, la diminuarea acestei uh, teribile probleme propunerile din partea Comisiei sunt importante, dar noi trebuie să și transpunem în fapt concret toate aceste propuneri. Noi trăim în vremuri care, din punct de vedere politic, sunt dificile, dar este și o perioadă a modificărilor, a transformărilor. Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult. Politica agrară comună, politica comună în, în domeniul pescuitului, uh, ar trebui, uh, din acest punct de vedere, să fie adaptate. Prin noile competențe care ne parvin în urma uh, tratatului de la Lisabona, avem o șansă suplimentară ca noi să insistăm să se ia măsuri concrete. Ne-am dorit ca noua comisie și uh, toți politicienii să ne susțină în uh, îndeplinirea acestui obiectiv. Mulțumesc domnului Capula Santos, iar acum domnul Laion din partea liberalilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegilor, și mulțumesc și colegilor care au luat deja cuvântul. Cred că ă, trebuie să ne trezim, să fie un semnal de alarmă pentru noi toți ce se întâmplă cu prețurile la alimente în lume, pentru că criza economică a avut un impact foarte nefavorabil uh, asupra celor din cele mai sărace țări. 75 de milioane de persoane au de suferit de foame din cauza crizei și din cauza creșterii prețurilor la alimente în 2007 și 2008 populația lumii va crește la peste 9 miliarde, iar schimbările climatice vor avea un mare impact asupra capacității noastre de a ne alimenta. De aceea cred că trebuie să găsim soluții la problema crizei alimentare. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce stă în putere pentru a ajuta statele sărace să dezvolte sisteme de producție alimentară și să fie în stare să se uh, alimenteze singure. Este nevoie de piețe deschise, așa a spus și Comisia în declarația sa și aici se vede că Uniunea Europeană a făcut foarte mult în domeniul liberalizării piețelor. Multe dintre problemele cu care se confruntă statele în curs de dezvoltare sunt provocate de eșecuri politice și nu se pot face progrese până când sistemul politic și cel juridic nu va fi stabil și nu va permite agricultorilor să profite de rodul muncii lor. Producția Uniunii Europene va trebui să crească cu peste 70% numai pentru a face față cererii în creștere în viitor. Și cred că trebuie să jucăm aici un rol esențial nu numai pentru autosuficiența noastră, ci pentru a contribui pe viitor la securitatea alimentară globală. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Bove. Două minute. Euh, Doamnă președinte, domnilor de comisari dragi colegi, lupta împotriva foametei necesită investiții politice și financiare semnificative pe care FAO la, la Roma săptămâna trecută nu a reușit să le suscite. Mai mult de un miliard de persoane suferă de malnutriție lume și 40 de milioane de persoane, femei și copii mor în fiecare an și aceste cifre au crescut din 1996 încoace, anul primului summit FAO. Criza economică a înrăutățit și mai mult situația și populațiile din sud sunt primele victime ale acestui flagel. 10% din bugetul de publicitate din lume ar putea să fie suficient pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să își asigure infrastructurile alimentare. Criza alimentară este una dintre principalele amenințări împotriva păcii și stabilității în lume. În 2050, țăranii vor trebui să asigure alimente pentru mai mult de 9 miliarde de persoane. Problema biodiversității, dependența de petrol, emisiile de gaz de seră, epuizarea pânzelor freatice și modul în care noi consumăm astăzi fragilizează și mai mult uh, lumea astăzi mai mult decât oricând în ultimii 40 de ani. Sărăcia și dependența față de importuri sunt cauzele uh, principale ale insecurității, nesiguranței alimentare. Trebuie să susținem modurile de producție alimentare locale. De la sfârșitul anilor 50, Europa a pus la punct politica agricolă comună pentru a produce alimentele de care avea nevoie pentru acest lucru a protejat uh, piața internă și consumatorii săi. Această autonomie, acest drept la siguranță alimentară trebuie să fie unul pentru toate țările, tot pentru toți cei care o doresc în lume. Mulțumesc, domnule Bove. Domnul Nicolson, un minut. Thank you very much, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. O rezoluție în legătură cu acest uh, subiect uh, care să facă față provocărilor uh, privind foamea trebuie să aibă în vedere și furnizarea de alimente în viitor pentru aceste regiuni. Pentru ne aflăm confruntați cu o situație în care populația globală crește și în același timp, există și efectele negative legate de schimbările climatice care reduc producția uh, de alimente. Ei bine, uh, nu știm uh, care va fi cheia rezolvării acestor probleme. Cu siguranță o producție mai mare de alimente, dar trebuie să existe și o bună guvernanță. Trebuie să încercăm să abordăm problema cu mai mult succes să ne gândim uh, la situația care a fost menționată aici. Zimbabwe a fost în stare în trecut să se uh, hrănească pe sine și multe state vecine, iar în clipa de față există foame în această regiune. Eu cred că noi trebuie să colaborăm pentru a face față și a depăși această situație pentru ca pe viitor uh, asemenea situații să nu se mai repete. Mulțumesc, domnule Nicholson, iar acum Iaric pentru un minut jumate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Dacă Uniunea Europeană ar vrea să joace un rol pozitiv în lume și să aducă la viață un nou umanism, ar trebui să dea ascultare strigătului asurzitor de foamete care uh, răsună pe planeta noastră. Credeți că putem noi aici să stăm cu conștiința liniștită când un copil moare de foame la fiecare cinci secunde? Și acest lucru nu se întâmplă din cauza unor probleme tehnice, este doar vorba de rezultatul valului de ultraliberalism care a inundat lumea. Până acum se muncea pământul ca să, hrăne, ca să se hrănească oamenii, însă acum pământul și hrana au devenit mărfuri, obiecte ale speculației mondiale. De aceea trebuie să ne schimbăm radical politica, să susținem FAO și să-i oferim mijloacele ca să-și îndeplinească acțiunea. Ați spus, domnule comisar, că e nevoie de acțiuni. Dar pentru acțiuni, Uniunea Europeană ar trebui să uh, facă să fie respectat principiul suveranității alimentare pentru fiecare țară și să pună în aplicare sisteme de garantare a prețurilor la producători în toate statele și pe toate continentele și să facă să fie respectate angajamentele de dezvoltare pentru statele din Sud, să anuleze datoriile statelor sărace și să pună capăt cumpărării de pământuri de către fondurile speculative alimentele nu pot să facă obiectul negocierilor la OMC. Trebuie să ascultăm strigătul foametei și să acționăm în consecință. Astfel Europa ar deveni mai mare și este ceva urgent. Mulțumesc, domnule Le Ieric. Urmează domnul Belder, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt membru al Parlamentului de zece ani și am auzit deseori cuvinte frumoase în ajunul summitului de la FAO și am auzit aici iarăși cuvinte frumoase sau poate mai puțin frumoase. S-a spus că, uh, iată, ne confruntăm cu un eșec colectiv în ceea ce privește acțiunile noastre de eradicare a foametei. Eu am senzația că uh, cred că la Roma nu s-a discutat atât de mult nevoile țărilor sărace, ci mai mult uh, acțiunile celor bogați, uh, inclusiv promovarea biocarburanților, care știm că duc la încă și mai multă foamete. Așa că atrag atenția asupra supra nevoii unor investiții mai, mai bune în Africa care să uh, uh, îi ajute pe cei de acolo. Cum este posibil ca țările care, de, care depind de ajutor alimentar să fie și uh, exportatori neți de produse agricole? Am auzit că anumite țări uh, sunt ele însele răspunzătoare Cred că este rușinos dacă vedem ce politici au dus anumite țări. Summitul FAO a arătat că problema este una absolut urgentă și că trebuie să ne respectăm angajamentele. Raportorul ONU spunea că uh, oamenii săraci n-au nevoie de promisiuni. Eu, ca și creștin, eu cred că există o adevărată poruncă de la Dumnezeu că ca să facem ceva aici, să ne respectăm angajamentele. Mulțumim foarte mult, urmează domnul Stoianov. Azi взех лично o в срещата на Mulțumesc. Am uh, participat personal la reuniunea FAO și am aflat din prima mână uh, ce și-a propus această conferință. Trebuie să fim conștienți de faptul că doar costurile pentru organizarea acestei conferințe a fost foarte ridicate, dar um, rezultatul, dacă um, rămâne doar promisiune, uh, va fi cu atât mai uh, grav. Noi uh, trebuie să calculăm câți copii nu ar fi murit dacă banii aceștia nu ar fi folosiți doar pentru vorbe goale. Comisarul spunea că este o problemă legată de capacitatea de producție alimentară, dar înainte de a Uh, găsi uh, asemenea uh, justificări, să vedem propria ogradă care este problema. Fermierii bulgari ar putea să hrănească, a putut să hrănească cu secole în urmă tot Imperiul Otoman, iar în clipa de față producția agricolă din Bulgaria scade cotele pe care Comisia le-a impus uh, fermierilor bulgari au făcut ca uh, să existe suprafețe întinse, necultivate. Uh, o regiune ca Bulgaria ar putea să producă mult mai mult, mult mai multe roșii de pildă cu câțiva ani în urmă uh, am avut recolte foarte mari, iar acum se deteriorează situația producției alimentare. Noi am putea să îmbunătățim lucrurile considerabil dacă nu ar exista aceste condiții legate de cotele care trebuie să fie respectate și uh, în felul acesta am putea acționa pentru combaterea foametei, dar uh, iată că nimeni nu ia măsuri în acest sens. Mulțumim, domnule Stoianov. Kirilov, domnul Kaczmarek. Două minute. Panie comisarzu, szanowni państwo. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, peste un miliard de persoane suferă de foame și trăiesc în condiții mizere în lumea întreagă. Dar acesta nu este rezultatul sistemului capitalist. Există sisteme mult mai rele decât acesta. Și am să vă dau un singur exemplu din Europa, în Europa cu câteva zeci de ani în urmă, un stat care avea condiții excelente pentru agricultură a fost înfometat. E vorba de Ucraina și acolo foarte multe persoane au murit din această cauză. Trebuie să știm despre ce vorbim aici în Parlament. În anul 2000, membrii ONU au uh, adoptat obiective concrete. E vorba de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Trebuie să ne întrebăm astăzi dacă aceste obiective pot să fie îndeplinite. europenii se întreabă dacă prioritățile noastre sunt corecte și pe plan moral ce costuri va avea uh, lupta împotriva schimbărilor climatice și dacă aceasta este cumva mai importantă decât eradicarea foametei. Uh, am fost întrebat dacă Uniunea Europeană nu amestecă mijloacele și scopurile și dacă în loc să combată schimbările climatice nu ar face uh, mai bine să se ocupe de altceva și să nu se mai lupte cu morile de vânt. Poate ar fi bine să eradicăm mai întâi foametea în lume și să nu mai fim acuzați după aceea că avem priorități uh, greșite și că noi considerăm că e mai important să combatem schimbările climatice decât foametea, după cum a spus domnul Des. Agricultura va fi foarte importantă în anii care urmează. Trebuie să convingem statele dezvoltate să investească în agricultură, pentru că aceste state declară că vor aloca 10% din buget pentru agricultură. Trebuie să facem să se respecte aceste angajamente, pentru că e singura cale de a spori potențialul agricol și de a combate foametea. Mulțumesc. Domnul Arif este următorul vorbitor, însă nu îl văd. Deci îi dau cuvântul domnului lui Michel. Trei minute. Doamnă președinte, domnule, domnule comisar, cu excepția domnului Berlusconi, gazda summitului, niciun lider G8 nu era prezent la summitul FAO privind siguranța alimentară o reuniune foarte politică cu dimensiuni politice, sociale, financiare. E bine, această reuniune care trebuia să arate așa a devenit o simplă reuniune cu caracter tehnic, pur și simplu banală. Trebuia să se discute uh, asigurarea alimentației în mod durabil uh, pe plan internațional. Știm foarte bine că criza economică n-a făcut să agraveze situația. Uh, această problemă este de actualitate. Mai mult de un miliard de persoane astăzi în lume suferă de această problemă. O șesime din populația mondială și peste 25% mai mult decât câțiva ani în urmă. Iată deci o problemă pur și simplu uh, catastrofică care a fost agravată și mai mult de conflicte armate acest fenomen de nesiguranță alimentară s-a accentuat foarte mult și a fost uh, intensificat de sărăcia din lume. S-a lansat un apel pentru 44 de miliarde de dolari pentru finanțarea micilor producători, însă acesta nu a fost absolut deloc urmat de fapte, de un calendar, de strategii sau de vreo voință politică din partea țărilor uh, bogate. Uh, Uh, în iulie anul uh, acest an, G8 s-a angajat uh, și a mobilizat donatori pentru țările în dificultate. Mi-aduc aminte foarte bine și de ce a făcut Barroso pentru a obține un miliard de euro pentru facilitatea alimentară. Ei bine, știm foarte bine că viitorul Europei este legat strâns de destinul țărilor curs de dezvoltare, însă, spre deosebire de socialiști, domnule comisar, eu nu cred că ultracapitalismul, ultraliberalismul ar fi uh, așa uh, un rău absolut. Cred că, din punct de vedere etic, exagerăm mult și nu cred că trebuie să facem aici declarații sfărăitoare ideologice în acest sens. Însă, aș spune că în anumite țări subdezvoltate după terminarea colonialismului, obscurantismul marxist poartă o răspundere mult mai mare decât orice alt tip de liberalism. Iată ce vreau să spun, pentru că nu vreau să scap ocazia să nu spun aici că um, aceste declarații ideologice sfărăitoare sunt pur și simplu uh, limitate din punct de vedere moral. Mulțumesc! Urmează domnul Argentini. Doamna Argentini. But it will do. Um, my colleagues, uh, my colleague Bové and Colegii mei, Bove și domnul Belder, au uh, ridicat o problemă care ține de o realitate politică, dar în domeniul agriculturii există o tendință nouă. Care este uh, țara care poate să asigure suficiente alimente, inclusiv pentru țările sărace. La Madagascar am avut uh, o situație sensibilă din acest punct de vedere. Conducătorii europeni au o datorie morală să acționeze împotriva noilor forme uh, pe care eu le-aș numi de colonialism. Pentru că uh, noi uh, ratăm, de fapt, oportunități de a combate foametea în lume. De ce se întâmplă asta? Politica comună în uh, Uniunea Europeană în domeniul agriculturii uh, duce la o producție alimentară suficient de mare. Noi avem suficiente alimente, dar, din păcate, în atât de multe țări s-a ratat șansa ca prin agricultură să se ajungă la un nivel decent de trai. Când vom avea și în Uniunea Europeană o politică um, care să fie de fair play și etică în domeniul agricol. Mulțumesc foarte mult, doamnei Sargentini, iar pentru un minut, domnul Ashford. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. ONU și Uniunea Europeană au fost ambele de acord că populația în creștere a lumii va necesita o creștere a producției uh, alimentare de până la 50%. Am acceptat acest lucru, am acceptat punctul de vedere al Comisiei, pentru că pur și simplu nu ne putem permite să ratăm acest obiectiv. Însă, în același timp, Ni se cere să facem toate acestea folosind mai puțin pământ, mai puțină apă, mai puțină energie și să uh, emitem și mai puține gaze cu efect de seră. Trebuie să înțelegem trei lucruri. În primul rând, guvernele și în special Uniunea Europeană trebuie să investească tot ce pot în cercetare și dezvoltare, pentru că pur și simplu nu avem informații pe baza cărora să ne dezvoltăm în viitor. În al doilea rând, dată fiind volatilitatea piețelor mondiale, avem nevoie de o plasă de siguranță pentru politica agricolă comună. Și în al treilea rând, securitatea alimentară și tot ceea ce implică ea necesită costuri. E vorba de costuri pe care nu le putem uh, lăsa pe seama consumatorilor. Și de aceea, repet, avem nevoie de o politică agricolă comună și trebuie să câștigăm în dezbaterea bugetară. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează domnul Ferreira, un minut și jumătate. Senhora Presidente, a declaração final adotada na última cimeira da... Doamna președinte, declarația finală de la ultima reuniune FAO, la care au participat peste 100 de țări, ă, a devenit doar vorbă goală în ce privește combaterea ă, sărăciei și foametei. Ne trebuie măsuri concrete pentru ca um, acest flagel să poată fi combătut, pentru că se pare că 15 copii uh, mor pe oră de foame. Sunt cifre care arată uh, nedreptatea existentă în lumea de astăzi. Sistemele politice uh, și uh, măsurile uh, concrete uh, trebuie să uh, combată această situație. Domnule Primișel, eu cred că datorită unei politici greșite s-a ajuns la situația de astăzi. Marile concerne din domeniul industriei alimentare au o responsabilitate în acest domeniu nu s-au investit timp de decenii sumele necesare în agricultură. Micile întreprinderi agricole au pierit, au fost distruse și în țările noastre fermierii suferă. Privatizarea, liberalizarea, liberul schimb uh, au dus la situații în care mulți fermieri au părăsit țările noastre în clipa de față cred că ar fi nevoie de 40 de miliarde de dolari, conform unor calcule ale experților, care să fie investite în agricultură pentru ca situația să fie depășită. Mulțumesc domnului Ferreira, iar acum pentru un minut domnul Dodds. Uh, thank you, Madam President. Doamna Dodds, mulțumesc, doamnă președinte. În timpul summitul FAO, secretarul Ban Ki-moon al ONU a spus că trebuie să ne trezim la realitate, că planeta mâine ar putea să fie uh, casa a 9 miliarde de locuitori, o cifră absolut uluitoare, așa că ne trebuie cu 70% mai multe alimente. Producătorii vor trebui să răspundă acestor nevoi crescânde, însă situația de față ei nu o pot face, pentru că uh, legislațiile internaționale uh, și situația uh, industriei alimentare uh, nu le-o permite. Reforma PAC va submina și ea uh, capacitatea producătorilor de a produce alimente dacă Uniunea Europeană nu va susține prețurile, acestea vor crește pentru că producătorii vor trebui și ei să supraviețuiască. Iată de ce siguranța alimentară în Europa nu va putea fi atinsă decât dacă se va permite producătorilor să producă. Și această reformă a, ă, a PAC trebuie să ia în considerare toate aceste noi provocări. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna McGuinness, două minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Fiind una dintre autorii acestui raport, aș dori în primul rând să mulțumesc grupurilor politice care au cooperat îndeaproape pentru a ajunge la un text care nu are amendamente și cred că trebuie să fim cu toții foarte mulțumiți. Avem opinii diferite asupra multor lucruri, dar cred că în privința obiectivelor generale suntem cu toții de acord. Și în ceea ce privește hrănirea celor care le este foame în lume, acest text este un pas în direcția potrivită. Am muncit foarte mult la acest subiect și vreau să spun un lucru foarte simplu care cred că le scapă multora. Agricultorii sunt cei care vor hrăni lumea dacă li se oferă condițiile necesare și spun asta în contextul cel mai extins. Trebuie să fie lăsați să își facă treaba este răspunderea noastră să dezvoltăm și să aplicăm măsuri care să permită agricultorilor noștri să producă alimente. Ei vor răspunde dacă vor, se va ține cont de două elemente, prețuri decente și condiții stabile. Volatilitatea recentă i-a afectat foarte mult pe agricultori și nu pot supraviețui în condițiile actuale. Vă rog să mă lăsați să termin fiind autorul acestei moțiuni. Unele dintre argumente sunt uh, istorice, sunt depășite. Noi am reformat politica agricolă comună la modul absolut și cred că fără ea am fi avut probleme mult mai mari în privința siguranței alimentare în Uniunea Europeană. De ce nu uh, transmitem cele mai bune părți din această politică agricolă comună și celor din uh, lumea a treia. Trebuie să lăs, nu lăsăm guvernele statelor în curs de dezvoltare să își facă de cap. E răspunderea lor să folosească corect fondurile pentru dezvoltare și să se asigure că mai mulți bani sunt investiți în uh, agricultură. Trebuie să se termine cu prostiile în acest sens. Trebuie să fim duri cu guvernele și duri cu noi. Avem o răspundere morală și trebuie să facem ceea ce e necesar. Mulțumesc, doamnă McGuinness. Domnul Guerrero Salom, un, minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar. Lumea se confruntă cu mari provocări în viitor, lupta împotriva schimbărilor climatice și lupta împotriva sărăciei și foametei în lume. Domnul comisar ne-a dat niște date, a vorbit și ceilalți colegi aici de aceste date Uh, declarația finală a summitului FAO, mai mult de un miliard de persoane în lume suferă uh, de foame astăzi în lume și 40 de milioane mor din cauza foamei și sărăciei în lume în fiecare an. Criza alimentară actuală, ca și criza financiară, ne uh, îndepărtează și mai mult de îndeplinirea obiectivelor uh, dezvoltare ale mileniului. Nu mergem înainte, din potrivă, regresăm. Răspunsurile noastre uh, trebuie să fie date aici și acum. În ultimele săptămâni am primit informații îngrijorătoare. Țările care emit uh, gaze cu efect de, de seră trebuie să ia decizii absolut concrete. La Copenhaga și am văzut acest lucru deja în, în premieră la Roma Există o problemă legată de lipsa de reacție sau reactivitate a statelor membre aici, în Europa. Am uh, uh, reușit în trecut să contracarăm alte crize, însă astăzi poate că suntem mai puțin uh, capabili să acționăm. Deci e, voie, e nevoie să acționăm astăzi, aici, acum. Mulțumesc foarte mult! Eh, articolul două Keller, opt minut. Mulțumesc. Articolul 208 al Tratatului de la Lisabona spune că scopul principal al Uniunii Europene în domeniul dezvoltării este reducerea sărăciei și ridicarea foametei. Sărăcia, de fapt, duce la foamete. Articolul 208 stipulează că Uniunea Europeană trebuie să țină seama de aceste obiective și în alte politici care ar putea să afecteze țările în curs de dezvoltare. Distrugerea piețelor în țările în curs de dezvoltare duce la sărăcie și la foamete. Dacă dorim uh, ca uh, eforturile noastre de uh, ajutorare a demersurilor de dezvoltare, atunci trebuie să ne respectăm ă, politicile inclusiv în ce privește atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniului, iar politica agricolă comună și politica în domeniul pescuitului trebuie să fie adaptate corespunzător. Mulțumesc, doamnei Keller, iar acum dau cuvântul doamnei McGuinness. Am ridicat cartonașul albastru, într-adevăr nu galben, dar vreau să rog pe antevorbitorul meu să fie corect. Eu am spus în discursul meu că s-au provocat pagube prin, uh, prin refinanțările uh, exporturilor și era vorba de relația cu Noua Zeelandă, nu cu un stat în curs de dezvoltare. Vă rog să fiți precis atunci când vă exprimați doamnă Keller, doriți, Keller, doriți să răspundeți? Doriți să-i răspundeți, doamne McGuinness? Sigur că exemplul puiului congelat pe care îl cunoașteți cu toții e cam învechit, însă și acum roșiile sunt foarte subvenționate în Uniunea Europeană. Pe piața africană ajung, roșiile noastre sunt mai ieftine decât cele locale și astfel distrug piața și fac să se piardă locurile de muncă și cred că trebuie să luăm măsuri. Mulțumesc foarte mult! Haideți să continuăm dezbaterea. Urmează domnul Gladfelder două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Tot mai mulți oameni de știință afirmă că în anul 2030 va izbucni o criză a petrolului, o criză a apei și o criză a alimentelor. Dar cred că criza alimentelor uh, va uh, interveni mai repede. Peste un uh, miliard de uh, oameni uh, suferă de foame pe lume. Fiecare al șaselea om, de fapt, dintre locuitorii planetei suferă de foame și probabil că în anii următori fiecare al cincelea și după aceea fiecare al patrulea va suferi de foame și uh, sunt atâția copii printre cei uh, suferinți. Deci, soluția va fi ca Uniunea Europeană să devină un actor puternic dacă noi vom avea o politică agrară puternică comună. Dar foamete nu există doar în Africa, foamete există și în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană există regiuni în care oamenii ă, consumă pentru alimente mai puțin de 10% din venit, dar există iarăși regiuni ca în Bulgaria, de pildă, sau în partea de sud a României, unde oamenii uh, trebuie să cheltuiască peste 50% din venit pentru a se hrăni. Deci uh, trebuie să, să subliniem acest lucru. Atunci când avem o reglementare nouă care face ca producția agricolă să devină mai scumpă, atunci uh, este clar că am greșit. Uh, în zootehnie, de pildă, dacă se scumpește nutrețul, atunci uh, noi

Mulțumesc. Domnul Stoianov dorește să vă pună o întrebare, doamnă Crețu. Ridică cartonașul albastru. Îi răspundeți? Doriți să-i răspundeți? Doriți să-i răspundeți domnului Stoianov, care vă va adresa o întrebare? Doriți să îi răspundeți domnului Stoianov, care vă va adresa o întrebare? Păi, Domnule Stoianov, mă tem că nu vă veți putea folosi cartonașul albastru. Următorul vorbitor este doamna herranz garca Două minute. Muchas foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să încep. Vă rog să-mi respectați timpul de vorbire. Da, puteți continua. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, în primul rând, să o felicit pe doamna McGuinness pentru inițiativa aceasta, care arată ce important este rolul jucat de politica agricolă comună în uh, asigurarea necesarului la nivel internațional în domeniul alimentar se dorește reducerea bugetului pentru PAC în uh, în cadrul Uniunii Europene. Trebuie să spunem că politica agricolă comună nu este o prioritate, dar siguranța alimentară este o prioritate. Agricultura nu poate să fie comparată cu alte sectoare ale economiei care pot să prospere pe o piață liberă. Piața alimentară nu este o piață liberă, iar agricultura trebuie să fie susținută de Uniunea Europeană pentru a avea succes. Uniunea Europeană are nevoie de agricultori pentru a produce alimente de mare calitate ce să răspundă la nevoile cetățenilor. Sigur că trebuie să modificăm politica agricolă comună, dar nu să ne debarasăm de ea. Trebuie să respectăm nevoile agricultorilor și să reno- eh, reînnoim sistemele de management în așa fel încât să fie benefice pentru agricultori, dar și pentru consumatori și pentru statele terțe. Trebuie să se creeze un cadru de bune practici pentru a uh, se desfășura relații echilibrate între toți cei implicați în lanțul alimentar. Trebuie să se evite practicile abuzive și să se uh, controleze marjele alimentare. De asemenea, politica de informare a consumatorilor în Uniunea Europeană este importantă și trebuie să uh, se refere la măsurile luate de agricultori pentru a respecta standardele în domeniul uh, ecologic și în domeniul bunăstării animalelor, pentru că agricultorii noștri trebuie să concureze cu agricultori din state terțe, în care standardele aplicate sunt mult mai mici. De aceea, statele uh, terțe preferă să exporte către Uniunea Europeană, pentru că este mult mai profitabil decât să își vândă produsele pe propria lor piață. Mulțumesc, doamnă Erans. Trecem acum la sfârșitul uh, dezbaterii, la partea de luare spontană a cuvântului. Subiectul este foarte interesant, am foarte multe nume pe listă. Vă rog să nu vorbiți mai mult de un minut pentru că am întârziat. Doamna Strifler, un minut. Oui, madame la présidente, merci, monsieur le commissaire. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, stimați colegi. Se spune că există uh, atâtea decese pe lume datorită sărăciei și malnutriției. Ei bine, datoria uh, este să avem pe agenda politică europeană și internațională măsuri de combatere a acestor fenomene. Trebuie să fortificăm politica europeană, în, inclusiv pentru a putea atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Va fi nevoie de, de 2 miliarde de euro uh, care să fie investite imediat pentru uh, a încuraja exploatările mici și uh, medii în agricultură și pentru a veni în ajutorul populației sărace. Agricultura durabilă trebuie să devină o prioritară. trebuie să existe mecanisme financiare novatoare în acest domeniu care să fie utilizate pentru a ne adapta și a combate schimbările climatice, dar în același timp să protejăm țările cele mai vulnerabile. Mulțumesc, domnule Cortes Lastra, pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În ajunul summitului FAO trebuie să spun că sunt foarte dezamăgit pentru că impactul său social a fost minim. Nu ne-am pus de acord asupra celor 45 de milioane de dolari sau euro necesari. Vorbim în continuare de agricultură, de dezvoltare, dar de multe ori uităm aspectul apei și crizei uh, apei. Suntem într-un context în care și mediul suferă și trebuie să fim mult mai atenți și mai angajați în acest sens pentru a consolida această resursă rară care este apa. Avem nevoie de tehnologii, de cercetare pentru a întări aceste politici în domeniul apei. Vă mulțumesc. Domnul Davis, un minut. În secolul XVIII, în Anglia, s-a prevăzut că populația va crește atât de mult încât va depăși uh, cantitatea de alimente existentă. Sigur că cel care a spus asta nu s-a gândit la toate revoluțiile care ne-au transformat societatea între timp, însă este adevărat. Populația lumii s-a triplat foarte rapid și în multe părți ale lumii um, alimentele nu mai sunt suficiente. Trebuie să facem mai mult pentru a combate foametea și trebuie să controlăm de asemenea sporirea populației. Trebuie să ne asigurăm că se poate controla nașterile peste tot. Trebuie să asigurăm accesul la metode anticoncepționale în lumea întreagă. Noi aici în Occident suntem dependenți de uh, consumul de carne. Este o irosire de resurse fantastică. Văd că mi se termină timpul de vorbire, doamnă președinte. Și vreau să spun că trebuie să mâncăm lucruri verzi și nu roșii dacă vrem să combatem foametea. Domnul Iahră are cuvântul. Mr. Iahr, please. Ich habe meinen Namen akustisch nicht verstanden. Nu, am uh, înțeles că este vorba de mine, spune vorbitorul. Eu cred că uh, dreptul la alimente este un drept uman, foamea este o încălcare a drepturilor umane. Uh, și cred că omenirea dispune de suficiente cunoștințe eh, tehnice pentru ca nimeni să nu eh, sufere de foame pe lume. Sigur că este nevoie și de resurse financiare, dar nu numai eh, banii sunt o problemă. Trebuie să se îndeplinească anumite condiții. Crearea unei structuri democratice în țările în curs de dezvoltare, combaterea corupției, adaptarea agriculturii, din țările în curs de dezvoltare și după aceea investițiile în agricultură. Și cred că în legătură cu primele trei puncte se vorbește mult prea puțin și uh, multe resurse financiare practic se uh, risipesc în, uh, și in, pătrund în buzunarele uh, greșite. Mulțumesc, iar acum uh, domnul Tarabela ieri am vorbit uh, de această criză alimentară dramatică, care bineînțeles că vizează în special Africa, dar e vorba de o problemă mondială de siguranță alimentară. La FAO mai multe ONG-uri au asigurat, mult, au uh, acuzat multinaționalele că uh, pun mâna pe uh, hectare de, de, de pământ arabil și învometează lumea. Există multe țări bogate care încurajează noi tehnologii chimice și de pesticide în Africa și aceasta în detrimentul uh, uh, echilibrului ecologic bineînțeles, inclusiv uh, prin promovarea biocarburanților sau a tehnicilor de modificare genetică. Este nevoie de parteneriate mondiale care să permită o mai bună coordonare a luptei împotriva uh, foametei și, bineînțeles, că agricultura de subsistență ar putea fi un răspuns excelent aici. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Kustinger. Kustinger. Mulțumesc, doamne președinte. Siguranța alimentară pe termen lung este eh, pentru noi o condiție a politicii agrare comună. Trebuie să ne gândim eh, cât de mare este importanța acestei fortificări a politicii agrare comune, inclusiv pentru efectele pe plan mondial. Dar este nevoie de o finanțare corespunzătoare a PAC. După 2013, va juca un rol important și în ce privește uh, politica uh, mondială de garantare a siguranței alimentare. În problema uh, asigurării apei potabile, de asemenea, există obiective prioritare. Noi trebuie să luăm toate măsurile care să nu pericliteze siguranța alimentară, ci din potrivă să o servească.

Harkin. Doamnă președinte, vreau să fac două observații. În primul rând, legătura între foamete și schimbările climatice. Așa cum a spus Ban Ki-moon, în momentul în care uh, crește populația lumii și clima, climatul se schimbă și până în 2050 vom ajunge la o situație dramatică în care um, uh, clima va fi absolut imprevizibilă și aceasta va afecta la rândul ei producția agricolă și deci va produce și mai multă foamete. Bineînțeles că putem să dăm uh, vina pe PAC și să spunem că este răul absolut și că este de vină pentru tot ce se întâmplă în lume, dar nu este adevărat. Uh, nu putem să uh, retragem această, acest sprijin pe care noi îl aducem producătorilor pur și simplu de pe o zi pe alta. Trebuie să vedem cu industria alimentară, cu producătorii, să vedem ce se întâmplă într-adevăr pe teren, cine a beneficiat de toate aceste subvenții, ce sectoare au uh, beneficiat și așa mai departe. Bineînțeles că nu vreau să minimizez problema foametei în lume, însă haideți să răspundem uh, cu soluții concrete problemelor reale care se prezintă. Mulțumesc foarte mult, doamna Seiler. Mulțumesc. Doamna președintă, în ziua în care noi ne ocupăm de problemele legate de schimbările climatice, iată că vorbim și despre siguranța alimentară. Știm că politica privind mediul înconjurător are anumite responsabilități și consecințe și în acest domeniu. Noi ne-am stabilit anumite obiective, de pildă, în ce privește biocombustibilul, dar uh, dacă îndemnăm și țările în curs de dezvoltare să cultive plante care să servească drept biocombustibil, atunci nu facem decât să privăm pe oameni de a-și exploata terenurile agricole pentru producția de uh, alimente. Este foarte important să ținem seama de faptul că Chiar dacă um, astăzi există suficient de alimente pe lume, nu există voința ca ele să fie distribuite și spre zonele care sunt în suferință. Mulțumesc, domnul că este ultimul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. La ultimul summit FAO, statele nu au reușit să ajungă la o propunere de bun simț. Lipsa de strategie internațională este îngrijorătoare, mai ales dacă ținem cont de faptul că populația va crește la 9 miliarde până în 2050. Cred că ne amintim cu toții consecințele crizei alimentare din 2007, când au crescut foarte rapid prețurile la alimente și uh, oameni din lumea întreagă au ajuns în pragul foametei. Cred că trebuie să învățăm lecția ce decurge de aici și să punem capăt activitățile care limitează producția agricolă, care sunt, din păcate, atât de la modă în Uniunea Europeană. Trebuie să ținem cont de tendințele de pe piețele internaționale. Orice fel de limitare a politicii agricole comune nu are sens și ne amenință siguranța alimentară. Ar trebui să ajutăm statele în curs de dezvoltare să creeze și ele o politică agricolă comună ca să devină autosuficiente. Mulțumesc! După această dezbatere interesantă, dau cuvântul domnului comisar. Doamna președinte, onorabili europarlamentari, și eu deplâng faptul că numai un singur lider G8 a fost prezent la Roma, cu excepția, excepția președintelui Barroso. Și da, trebuia să fie un summit, dar n-a adus nimic nou și dacă ne uităm pe declarația finală, acest lucru apare foarte clar. Pe de altă parte, este foarte important ca problema siguranței alimentare să rămână pe agenda politică și în 2009 a avut loc o serie de întâlniri la nivel înalt care ne arată tocmai acest lucru, această temă se menține totuși pe agenda politică, liderii se întâlnesc, săptămâna vor, s-au întâlnit și la Pittsburgh, s-au întâlnit la Pittsburgh în această vară, apoi vor continua ă, tot așa și cred că interesul rămâne. Pe lângă declarația finală, care este puțin uh, dezamăgitoare, pot să spun că au avut loc și discuții absolut constructive uh, și uh, cred că se poate face ceva pe această bază. De exemplu, s-a discutat despre vânzarea acelor terenuri arabile în anumite țări către țări care nu au la dispoziție pământ arabil S-a discutat acest subiect și se poate să ajungem până la urmă la un consens aici. Aș mai spune un lucru și anume, mulți colegi aici au spus că PAC, politica comună, nu este panace universal, nimic nu este ideal. Însă dacă ne uităm la această politică și la țările în curs de dezvoltare, dacă comparăm cele două aspecte, putem să spunem că sistemul nostru al PAC este cel mai puțin dăunător și cel mai bun pe care l-am găsit până acum, care să ajute agricultura și chiar și Organizația Mondială a uh, Comerțului a uh, recunoscut că majoritatea subvențiilor nu distorsionează concurența pe piață și au susținut tocmai obiectivele pe care le propunem noi prin această politică agricolă comună. De asemenea, aș spune că sunt puțin dezamăgit în ceea ce privește alte aspecte sau despre ce am făcut noi în Europa. Mulți au vorbit de eșecuri, însă totuși Europa dă bani în continuare, un miliard pe un plan de doi ani uh, prin care noi ajutăm uh, și aducem fondul această facilitate alimentară și contribuim la transportul hranei în lume, inclusiv uh, a semințelor de plante și îi ajutăm pe producătorii din țările în curs de dezvoltare. Cred că este o inovație la facilitatea alimentară și de aici, aici participă și Banca Mondială printr-un anumit mecanism și cred că timpul ne va da dreptate și aș spune că această facilitate alimentară a fost o uh, inovație a predecesorului meu, însă nu sunt de acord total cu ce a spus el. Domnul Liaric uh, ne-a vorbit aici despre apartenența politică. Uh, el se referea la comuniști și nu la socialiști. Am văzut ce s-a întâmplat și la Aquila și la felul în care își asume Europa responsabilitatea prin intermediul uh, Comisiei Europene uh, s-a făcut deja, s-au făcut angajamente concrete în ce privește facilitatea alimentară din partea Europei, care rămâne cel mai mare donator astăzi. Au existat deci o serie de, amendament, uh, pardon, de angajamente financiare care s-au făcut la Aquila și cred că lucrurile se vor dezvolta și în continuare. În sfârșit, ceva legat de noua politică europeană în domeniul uh, alimentației, pentru că Comisia plănuiește să prezinte o comunicare în fața Consiliului și a Parlamentului privind această tematică. E vorba de tot ce înseamnă uh, agricultura și siguranța alimentară, uh, problemele uh, nutriționale, uh, impactul social, impactul utilizării biocarburanților ca și altor noi tehnologii achiziționarea de teren arabil și așa mai departe. Această comunicare dorește să sublinieze importanța ajutorului acordat de Uniunea Europeană pentru țările în curs de dezvoltare. Acest lucru rămâne crucial în contextul uh, creșterii uh, estimate a uh, nevoii de, de alimente în lume, precum și în contextul, nevoii, în contextul unei agriculturi durabile. Apoi, se dorește să se vadă cum poate să folosească Uniunea Europeană uh, experiența sa pentru a uh, contribui la acest dosar sensibil al siguranței alimentare și, în sfârșit, armonizarea, politice, armonizarea politicilor în acest domeniu. Apoi, propuneri în ceea ce privește felul în care Uniunea Europeană poate să um, contribuie la realizarea obiectivelor mileniului de dezvoltare Apoi, o poziționare mai bună a UE vis-a-vis de uh, sistemul de guvernanță al producției alimentare internaționale și, în sfârșit, uh, um, permanentizarea acestei teme a siguranței alimentare. O, un document de consultare s-a lansat Uh, um, în decembrie anul trecut. Au avut loc apoi consultări al tuturor părților uh, interesate. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Dragi colegi, am primit șase moțiuni de rezoluție pe acest uh, subiect. Votul va avea loc mâine. Așa că închid aici dezbaterea și acum Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de declarația Comisiei în ce privește importurile de carne în țările terțe. O să începem cu comisarul Vasiliu. Aveți cuvântul, doamnă comisar. E, eh,